Domnul Juncker a cerut, a cerut uh, un adevărat dialog purtat cu grupul de la Visegrad. Și aș dori să știu care este, uh, din punctul uh, dumneavoastră de vedere, caracteristica esențială pentru centrul Europei și cum aceasta ar trebui să discute cu restul Europei. Domnul Aguilar. Domnule prim-ministru, mă, mă bucur că sunteți aici, că vorbiți despre Europa mai socială. Uh, este esențial să existe uh, o salarizare egală. Deci, uh, cele mai uh, bune uh, gânduri și tot, uh, toată susținerea pentru eforturile dumneavoastră de a clarifica condițiile în care a fost ucis jurnalistul slovac. Veți deține președinția grupului de la Visegrad. Care este natura? Care este scopul? Care sunt rezultatele? Și ați auzit aici pe un membru care a spus că scopul grupului de la Visegrad este să închidă uh, Um, frontierele externe pentru a uh, opri saria și uh, islamizarea puteți uh, să negați aceste prostii pentru că nu ați reacționat atunci când s-a spus această infamie care este absolut inacceptabilă. Nu este acesta scopul grupului de la Visegrad, nu-i așa, domnule, domnul Stabati? Eine Antwort, Herr Ministerpräsident, ist zugleich auch ein Răspunsul dumneavoastră, cred că, domnule prim-ministru, este și un uh, răspuns uh, scrisorii domnului Macron, care a spus, la fel ca și dumneavoastră, că în Uniunea Europeană avem nevoie de o asigurare socială uh, de bază și un salariu minim european. acolo unde ține seama de faptul că nivelurile de bunăstare în Uniunea Europeană sunt atât de diferite, nu, put, nu, nu poate exista un, un salariu minim pentru toată lumea, pentru că dacă nu ar exista uh, am promova șomajul și nu mai exi- în aceste condiții nu ne, ră, nu ne rămâne decât posibilitatea uh, transferurilor uh, sociale. Și în acest context aș dori să mă refer la o afirmație a domnului Macron. Uh, în uh, lipsa euro, uh, monedei euro nu am putea face față presiunilor reprezentate de, de, uh, de sistemul financiar. Este complet greșit pentru că moneda euro nu a făcut decât să slăbească economia zonei euro. Aceasta este realitatea. Tot restul sunt știri false. Domnul Ștehovski. Mulțumesc, domnule președinte. <clears throat> Bun venit, domnule prim-ministru. Discursul meu va avea două părți. Prima, credeam că de fapt o să ne spuneți cu adevărat viziunea dumneavoastră ca primisul al Slovaciei, ca națiune suverană, ce vreți să reformați în Europeană, de exemplu, politica agricolă comună, Știți că puteți stabili dacă și unde se duc fondurile agricole. A doua chestiune la care v-aș ruga să răspundeți este ceva ce au menționat colegii aici, victimele violenței în Slovacia. Aș vrea să me, mă refer la Vlago Ribar, un agricultor cu care ne-am întâlnit când am ajuns la Bratislava, o fermă nu departe de oraș, iar poliția ne-a spus că s-ar fi sinucis. Dar acum se dovedește că a fost asasinat și aș vrea să vă întreb, și astfel de situații? și veți ajunge la cauza profundă a acestor lucruri și veți uh, răspunde Parlamentului European? Domnul prim-ministru vrea să răspundă imediat. Prepaște, pan colega, ale musim na vas reagovați. Scuzați-mă, domnule, dar trebuie să vă răspund imediat, pentru că nu o să tolerez uh, aceste blasfemii în Parlamentul European atunci uh, când cineva se ridică și spune uh, asemenea minciuni și neadevăruri. Domnule Ribar, ați menționat, uh, a spus că a fost ucis din cauza unor chestiuni din agricultură. Dați-mi voie să vă spun ceea ce a spus propriul său băiat. Acesta a spus că domnul Ribar a profitat a, uh, alți oameni au profitat de domnul Ribar, oameni pe care nu i-a uh, întâlnit niciodată, dar a, uh, au profitat și au organizat a, proteste. domnul uh, Ribar nu ar fi da, dorit și fiul său a spus acest lucru ca Uh, memoria tatălui său să fie abuzată în scopuri politice. Așadar, vă rog să nu răspândiți vonuri despre Slovacia și să spuneți neadevăruri. Uh, și noi avem uh, probleme cu Cehia, dar nu am răspândit uh, minciuni în legătură cu astfel de uh, situație. Așadar, uh, fondurile pentru agricultură. M-am referit la ele și am spus că avem nevoie de o schimbare pentru a ne asigura că nu subvenționăm uh, pe cei care au uh, pământ pe hârtie și nu fac nimic uh, cu el, ci pur și simplu stau și se uită cum le cresc banii în conturi. Și Nord Stream 2. Da, foarte multe cuvinte uh, frumoase, dar cum să ajutăm Ucraina? Este un exemplu minunat uh, uh, în legătură cu cum putem să afectăm oamenii fără intenție. Slovacia a făcut studii în legătură cu aceste schimbări tehnice și am furnizat gaz în această iarnă pentru a asigura securitatea energetică. Dar ideea că trebuie să avem uh, grijă de uh, Ucraina cred că este o uh, diversiune care ocolește Ucraina, de fapt, și este păcat. Apoi, autoritatea muncii. Doi colegi au menționat acest lucru. S-a spus că noile agenții ar trebui să aibă sediu în uh, statele membre noi ale Uniunii Europene și totuși aceste agenții uh, au sfârșit uh, prin a-și uh, avea sediul în vechile state membre. Deci nu trebuie să împărțim Europa între bogați uh, și săraci, uh, tineri și bătrâni. Trebuie să uh, evităm astfel de distinții, chiar dacă există în practică. Trebuie să spun și cetățenilor care trăiesc în altă parte al, a Uniunii Europene. Vreau să vă spun că sunt deschis la toate aceste întrebări. Doamna Tomașici. Poștovani premierul Pellegrini. Domnule președinte, stimată domnule prim-ministru Pellegrini, aș dori să vă mulțumesc pentru contribuția pe care ne aduceți, o aduceți la discutarea viitorului uh, Europei. Așa cum ați spus, nu, nu a fost de, deloc ușor pentru Slovacia, dar astăzi, din, multe puncte, din toate punctele de vedere, Slovacia a înregistrat progrese față de momentul în care a devenit uh, ind- independentă. Asumarea propriei responsabilități a adus uh, uh, bună stare și uh, prosperitate Slovaciei. Acum ne argumentați înspre o aprofundare a integrării Europei și renunțați la o cale proprie pentru Slovacia. În spatele solidarității, în spatele sloganurilor de fraternitate, nu se ascunde decât un nou proces decizional pe plan uh, european prin care uh, state de mici dimensiuni, cum ar fi Slovacia și Croația, își pierd uh, cuvântul pe care îl, l-au avut până acum. Domnul Sulici. Mulțumesc. Bun venit, domnule prim-ministru. Slovacia are probabil multe probleme proprii, cum ar fi mafia sau corupție. Majoritatea acestor probleme trebuie rezolvate pe plan național de către un guvern care să fie ales prin alegeri corecte, libere, Aș vrea să mă apăr împotriva unor acuzații că m-aș amesteca în afacerile vreunui stat suveran. Eu cred că nu e corect ca domnul Papa de Mulis să vină să dea lecții slovacii în legătură cu politica față de migranți. Și uh, noi am cerut ancheta legată de acele asasinate. Le mulțumesc colegilor uh, cred că și interval. dacă Uniunea Europeană vrea să vindece diviziunile între Est și Vest, atunci trebuie să vedem cine respectă regulile europene. Stați puțin. Să aplicăm aceeași unitate de măsură tuturor, să plătim acelea subvenții tuturor, să vedem cine încalcă sancțiunile cu Nord Stream 2. Comisia să-i trateze pe toți egali. Domnul Lievs. Sehr geehrter Herr Premier, herzlichen Stimate domnule prim-ministru, Vă mulțumesc pentru că v-ați pronunțat atât de puternic pentru o Europa socială. Am avea nevoie de transpunere în realitate a um, unui salariu minim european. În uh, Germania, SPD-ul este partidul care a introdus un uh, salariu minim, de pe urma căruia au avut, au avut de profitat mai ales fosta Germanie uh, democratică. Noua Uh, președintă a Partidului Creștin uh, Democrat din Germania, s-a pronunțat de curând împotriva introducerii unui salariu minim european. Noi avem o părere diferită și aș dori să insist asupra faptului că principiile, valorile europene, cum ar fi libertatea mass media și așa mai departe, sunt extrem de importante. Și aș dori să lansez un apel uh, pentru dumneavoastră să uh, apărați aceste valori în fața Poloniei și în fața uh, Ungariei. Vă rog să apărați, să ne ajutați să apărăm această democrație atât de importantă pentru noi. Domnul Scripac. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule prim-ministru, vă mulțumesc că ați prezentat viziunea pentru Slovacia și Slovacia ca parte în Europa uh, Sigur, Slovacia vrea să fie un partener uh, responsabil în Uniunea Europeană uh, și uh, militează pentru uh, integrare. Dar credeți că toate uh, activitățile uh, europene cad în această sferă? Noastră a spus că sunteți uh, inima partidului, dar doriți mai multă Uniune Europeană când este vorba de pilonul social sau de armata europeană? Eu, ca slovac, cred că este important să vorbim despre necesitatea de a descrește uh, interesul uh, Uniunii Europene în anumite uh, sfere care fac parte din uh, subsidiaritate trebuie să uh, punctăm zonele care sunt încunate de succes și în care Slovacia poate să uh, fie încunată de succes. Trebuie să punem uh, astfel bazele unei Uniuni Europene puternice. Slovacia este un partener puternic în Uniunea Europeană vrem să lucrăm la un viitor care uh, să fie plin de realizări pentru uh, generațiile viitoare. Uh, și am ajuns uh, la final. Domnul uh, Pellegrini va uh, răspunde pe scurt la ultimile întrebări adresate. Mulțumesc. Domnule Tajani, domnule vicepreședinte, vreau să mulțumesc Comisiei Europene și membrilor Parlamentului. Domnilor și domnilor, Înainte de a trage unele concluzii, permiteți-mi să revin la o întrebare care s-a pus aici, și anume, care e rolul Slovacii și rolul grupului de la Visegrad? Ce ar trebui să facă Uniunea cu 28 sau cu 27 de membri? Principalul rol, principale sarcini, rolul meu al colegilor ar trebui să fie unul singur, și anume ca oamenii din țările noastre să trăiască bine. Iată scopul suprem. Mandatul nostru este în acest sens. E singura rațiune pentru care trebuie să ne sculăm dimineața și să mergem seara la culcare, ca cetățenii noștri să poată trăi fericiți și în pace. Prin urmare, o să vă rog să uh, arătați respect. Când vorbim despre cineva, să demonstrăm respect, să vedem dacă îndeplinim acest uh, potențial și apoi să avem uh, dezbatere exaltată despre situația actuală. Cum poți să le ceri cetățenilor europeni să vorbească despre tot felul de pseudo-probleme dacă n-au un loc de muncă sau dacă sunt pensionari și nu reușesc să trăiască de la o zi la alta să rezolvăm astfel de probleme și după aceea să discutăm despre tot felul de lucruri majore și grandioase. Până nu ne facem temele de casă, până nu asigurăm pacea și prosperitatea în Europa, nu ne vom fi îndeplinit sarcinile. Și mă bucur că oamenii din regiunea mea trăiesc mai bine decât trăiau în trecut. Că în zona mea din Europa există prosperitate economică și socială, lucru cu care mă mândresc. Deci, vă mulțumesc pentru cuvintele de sprijin pentru toți cei care ați spus că ne sprijiniți. Și cine a fost un prieten critic al Slovaciei cu anumite întrebări? Deși, într-un caz, aici s-a depășit limita unui discurs civilizat. Repet în încheiere și spun că Uniunea Europeană va rămâne pentru Slovacia un pilon al libertății, prosperității și suntem conștienți de propriile puncte slabe, de propriile greșeli. Dar suntem la fel de conștienți de erorile Uniunii Europene, dar vrem să le rezolvăm împreună ca bază pentru a continua să edificăm uh, proiectul european. Există provocări comune cu care ne confruntăm pe plan economic, social, de mediu înconjurător. Acestea sunt domeniile în legătură cu care să depunem eforturi de unitate. Subliniez din nou că evoluția tehnologică e incredibil de importantă și nu trebuie să rămânem în urma altor uh, părți ale globului. În ce privește coeziunea, să nu amestecăm politica cu coeziune. X vrea cu tare, Y vrea altceva și așa mai departe. În politica de coeziune. Politica de coeziune a apărut uh, pentru a depăși mari inegalități naționale și regionale. Coeziunea nu trebuie să fie un as în mâneca cuiva pentru a avea un câștig. Trebuie să fim conștienți de faptul că progresul în a reduce inegalitățile regionale s-a oprit acest progres. Deci dezbaterea cu privire la viitorul politicii coeziune s-a oprit și ea. Doamnelor și domnilor, coeziunea trebuie să fie un subiect important până când astfel de inegalități regionale sunt eliminate. Cât timp rămân, e subiect. Deci până nu scăpăm de ele, politica de coeziune e importantă. Să rezolvăm problemele respective și după aia să discutăm dacă politica de coeziune are sens sau nu și ar trebui să mai existe la nivelul Uniunii Europene. În concluzie, vreau să vă rog să fiți cât mai apropiați de cetățeni, aproape de oamenii care votează peste câteva luni în legătură cu subiecte fundamentale și probleme cu care ne confruntăm și vă asigur că în calitate de prim-ministru al Slovaciei voi face tot ce îmi stă în putere pentru a asigura că Slovacia va fi un glas uh, favorabil și constructiv în Europa Centrală. Vă mulțumesc, a fost o onoare și o plăcere să mă întâlnesc cu dumneavoastră astăzi aici. Mulțumesc! Vă mulțumim foarte mult! Domnule prim-ministru, suspendăm acum ședința pentru câteva minute, după care vom trece la partea de vot. The President! Președintele. Colleagues. Dragi colegi, bună ziua, vă rog să vă reluați locurile, o să începem în 30 de secunde, o să începem votul. Uh, Începem sesiunea de vot. Vă rog să vă ocupați locurile. Primul uh, raport. Cred că este un punct de procedură, dar încerc să verific acest lucru. Doamna Picenu. Înainte de a trece la vot, aș dori să atrag atenția acestei camere asupra injustiției rușinoase. Uh, câștigătorul premiului Saharov a fost condamnat uh, la biciuire și Uh, închisoare pentru că a apărat uh, drepturile uh, femeilor în Iran și abolirea pedepsei capitale. Acest parlament, prin vocea noastră autoritare, președintele Parlamentului trebuie să condamne ferm această sentință uh, rușinoasă care a fost adoptată în Iran și trebuie să cerem eliberarea imediată și uh, necondiționată a lui Nasrim Notude pentru că este de necrezut că Iranul confirmă încă o dată Uh, opoziția sa față de drepturile femeilor și acest lucru este de netolerat. Mulțumesc, doamnă. Am luat uh, notă de comentariile noastre și le vom transmite președintelui. Trecem acum la lista de vot. Uh, raportul Jean-Marie Cavada cere dedicarea imunității lui Monica Holmeier. Cine pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Următorul raport. Vă rog, doamnă, doriți să luați cuvântul. Aveți cuvântul. doamnă președintă dragi colegi în, uh, materie uh, penală nu trebuie să ridicăm imunitate și jean marie le pen a uh, votat pentru colegii săi persecutați. e vorba de persecuții politice. dacă numai din ostilitate ideologică votați pentru a zecea oară împotriva imunității lui jean marie le pen găsiți că este normal ca elemente elemente uh, uh, partizane uh, controlează activitatea noastră și că unii își arogă dreptul de a ridica. Doamnă, trecem la vot. Nu purtăm o dezbatere acum. Mulțumesc. Dragi colegi, vă rog, votăm cererea de ridicare a imunității lui Jean-Marie Le Pen. Vă rog, Vrea cineva să ia cuvântul? Domnul Cavada? Domnule Cavada, aveți cuvântul. Foarte rapid, vă mulțumesc, doamnă președinte. Când vorbim despre unele lucruri, trebuie să vorbim cu precizie și să nu facem apropieri care n-au nicio legătură. Doamna Olmeier a uh, cerut ea însă și uh, ridicarea imunității sale dintr-un uh, accident minor rutier, așa încât eu nu accept astfel de comentarii. Vă mulțumesc. Mulțumesc pentru această clarificare. Votăm acum asupra raportului imunitatea lui Jean-Marie Le Pen a domnului Crisogonos. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Un alt uh, raport, uh, din nou de ridicarea imunității lui Dominic Bild. Uh, cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Înainte de a trece la următorul vot, doamna Tomașit dorește să spună ceva. Mulțumesc. Ajuzim uh, întotdeauna expunerea unor mari planuri pentru Europa, mai multe instituții comune, uh, un buget uh, enorm pentru programe ambițioase, Statele Unite ale Europei, etc., etc. Idei mari, dar în practică, iată cu ce se aseamănă. În următoarea legislatură vor fi deputați uh, croați și limba noastră uh, croată nu va fi uh, pe deplin utilizabilă în lucrările acestei instituții. Articolul 159 din regulament permite o reportare a acestor limbi în viitoarea legislatură nu vom avea capacitatea de a asigura uh, servicii de interpretariat pentru aceste limbi. Diferența față de Malta și față de Irlanda, Croația nu are decât o singură limbă oficială și totuși uh, croații vor rămâne uh, cetățeni de rangul 2 în Uniunea Europeană. Dragi colegi, să încercăm să vedem în această etapă cât de uniți suntem în diversitate în acest Parlament. Mulțumesc! Mulțumesc pentru uh, cele spuse. Cred că au fost uh, tot felul de uh, idei asupra acestei chestiuni. O să votăm acum asupra uh, aplicabilității articolului 159. Cine este pentru, împotrivă, abțineri? Vreau să verificăm asta. Votul s-a închis. și este adoptat. Mulțumesc. Trecem la raportul Schmidt, raportul doamnei Schmidt. Domnule, un punct de procedură? Domnule Coburn, o să vă dau cuvântul imediat. Permiteți-i domnului să vorbească. Domnul Coburn, mulțumesc. Dacă puteți să verificați cu sateliții deci avem o problemă cu uh, frontiera din uh, Irlanda de Nord. Nu avem nevoie să avem o uh, frontieră și putem să facem asta folosind uh, sateliții. Este vorba numai de Irlanda de Nord, unde nu puteți să folosiți sateliți? Mulțumesc! Domnule Coburn, nu am timpul uh, să vă explic uh, de ce, pentru că suntem în mijlocul voturilor, dar am auzit comentariul dumneavoastră. Îmi pare rău, doamnă. Dragi colegi, vă rog, permiteți să vorbească. Bun. Continuăm votul. Raportul doamnei Schmidt, informațiile electronice în cadrul transportului electronic de uh, mărfuri. Votul s-a deschis și votul s-a închis. Adoptat. Parlamentul a încheiat prima sa lectură. Trecem la raportul Hautala, acordul de parteneriat voluntar UE-Vietnam privind asigurarea respectării legislației, guvernanța și schimburile comerciale. S-a deschis votul și votul s-a închis și este adoptat. Un al doilea raport al doamnei Hautala partener voluntar UE-Vietnam privind uh, respectării legislației. Um, votul s-a deschis, votul s-a închis și este adoptat. Protocolul de modificare a Convenției pentru protejarea persoanelor în cazul prelucrării automatizate a datelor cu caracter personal, raportul domnului Inaghi, vot cu apel nominal, votul s-a deschis, votul s-a închis și este adoptat. Raportul doamnei Kaufmann, autorizarea statelor membre să devină parte la Convenția Consiliului Europei privind o abordare integrată în materie de siguranță, securitate și servicii la meciurile de fotbal și la alte evenimente sportive. Vot cu apel nominal, votul s-a deschis. Și putem să închidem votul. Adoptat următorul raport al domnului Asis, protocol de modificare a acordului de transport maritim între UE și China, aderarea Croației. Prin vot nominal, votul s-a deschis, votul s-a închis și este adoptat. The, Madam Manescu. Raportul domnului Manescu, acordul euromediteranean UE-Egipt legat de aderarea Croației, vot cu apel nominal, s-a deschis votul, s-a închis votul. și se adoptă. <clears throat> Un al doilea raport al doamnei Mănescu, acordul de parteneriat și cooperare cu Turmenistan, raport intermediar, vot cu apel nominal, s-a deschis votul, s-a închis votul și s-a adoptat. Trecem la raportul domnului Scripec, Decizia de plină în aplicare prin lansarea schimbului automatizat de date în ce privește datele ADN în Regatul Unit. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. și se adoptă raportul domnului Dalton. Schimbul de informații privind resortisanții țării terțe și sistemul european de informații cu privire la caziere judiciare. Acord uh, provizoriu, amendamentul 35, s-a deschis votul, s-a închis votul. și se adoptă, deci Parlamentul și-a încheiat prima lectură. Un al doilea raport, Dalton. Domnul Lopez Aguilar, ce vreți să spuneți? Intervenție fără microfon. Votăm raportul Fanula SETA cu privire la siguranța și securitatea europenilor care include, desigur, un raport cu privire la Fondul European pentru Securitate Internă și un moment să reamintim că ieri a fost a 15-a comemorare a unui masacru cu cel mai mare număr de victime din Uniunea Europeană, atacul terorist de la Madrid din martie 2004. Acest raport trebuie să exprime solidaritatea de plină cu victimele și hotărârea de a combate toate formele de terorism. Thank you. Mulțumesc. Propunerea să fie sprijinită, deci trecem la potrivit sistemul centralizat de identificare a statelor membre. Domnule De Jong, eram pe cale să prezint, dar puteți interveni dacă insistați. Mulțumesc, doamna președinte. Doream doar să cer în baza regulii 59.3 din regulile de procedură să votăm mai întâi amendamente și să cer vot cu apel nominal în legătură cu această procedură sau decizie procedurală. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Dalton. Intervenție fără microfon. Mulțumesc. Foarte pe scurt. Am negociat timp de patru ani avem un acord. Parlamentul a primit concesii semnificative. Dacă se adoptă vreun uh, amendament, acordul se prăbușește. Deci obiectez față propunerea GUE și cer să votăm direct uh, propunerea. Mulțumesc. Supunem la vot propunerea domnului De Iong. Vot cu apel nominal. Să deschis votul. S-a închis votul. și s-a respins. Deci trecem să votăm amendamentul 104, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a deschis votul. S-a închis votul. Și se adoptă. Mulțumesc. Următorul raport al doamnei Șoidrova înființarea Corpului European de Solidaritate, diverse amendamente de la Comisie, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 1967, vot cu apel nominal, s-a deschis votul, s-a închis votul, s-a respins, trecem la amendamentul 172, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 53 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 57 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la amendamentul 199 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 174 de și 191 de, vot cu apel nominal, să deschizi votul. S-a închis votul. Și s-a respins amendamentul 200. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri se respinge. 57 pentru. Nu, scuză, vorbitoarea. 59. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Amendamentul 175D. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri se respinge. 60 pentru Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 201. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 63. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Trecem la 208. Cine e pentru? Împotriva. Abțineri. Se respinge. 177 de pentru, împotriva abțineri se respinge. 69 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 178 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 209 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 179 e 179. Deci cine e pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 180 de pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 84 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 181 de, împotrivă, abțineri, se respinge. 87 și 91 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 210 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 113 pentru, împotriva, abține, se adoptă. 182 pentru, împotriva, abține, se respinge. 211 pentru, împotriva, abține, se respinge. 212 pentru, împotriva, abține, se respinge. 202, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. S-a respins. Amendamentul 118 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 213 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 184 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 203, vot cu apel nominal, s-a deschis votul, s-a închis votul. și se respinge. 185, vot cu apel nominal. Să deschis votul. Acum s-a închis votul. Și se respinge. 186 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 187 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 160 pentru, împotrivă, abțineri, Respins. 161 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 188 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 162 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 11 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 163 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 204 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 164 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 165 e caduc din cauza unui vot anterior. Trecem la amendamentul 193, cine pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 16 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 166 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 205 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 167 de pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 18 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la amendamentul 20 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 195 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, amendamentul 24 pentru, împotriva, abțineri se adoptă, 168 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 206 pentru, împotriva, abțineri se respinge, 169 pentru, împotriva, abțineri se respinge, 32 pentru, împotriva, abțineri se adoptă, Trecem la amendamentul 207 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Trecem acum la considerente 170D și 190D. Vot prin apel nominal s-a deschis votul. S-a închis votul. Se resping. Amendamentul 48 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 171 pentru, împotriva, abțineri se respinge. Supunem la vot propunerea Comisiei. Vot prin apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Parlamentul și-a închis uh, prima lectură. Următorul raport al domnei Nibler, legea privind securitatea cibernetică, amendamentul 258. Vot prin apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul se adoptă. Parlamentul a încheiat prima lectură. Trecem acum la raportul domnului De Castro, practicile comerciale neloiale între întreprinderi în cadrul lanțului de aprovizionare cu alimente. Amendamentul 142, uh, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 143 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 144 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Parlamentul uh, European și-a încheiat astfel prima lectură și dau cuvântul raportorului, domnul De Castro. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, doamna președinte. Aș dori să mulțumesc tuturor colegilor pentru colaborarea extraordinară care ne-a permis să adoptăm cu o majoritate atât de, de mare această directivă, directivă. Fără această colaborare extraordinară nu am fi putut ajunge astăzi la acest rezultat care putea părea inițial uh, dificil de ajuns și uh, Dragi colegi, au trecut doar 11 luni de la propunerea, propunerea inițială și astăzi cred că putem răspunde în mod concret agricultorilor, consumatorilor europeni, a căror voce nu am ascultat-o până acum. Și, domnă președintă, acest parlament a făcut un mic uh, miracol, dar este un, doar un prim pas acum trebuie să ne asigurăm că directiva va fi bine pusă în aplicare în statele membre. Și aceasta este Europa pe care ne dorim, care sprijină întreprinderile mai uh, slabe și îi protejează pe consumator prin norme mai uh, transparente care garantează durabilitatea proceselor în agricultură, în, în agricultură și sper că uh, pe această cale vom putea merge și pe viitor beneficiind de această atitudine constructivă și de colaborarea tuturor și vă mulțumesc din nou. Vă mulțumesc. Trecem acum la raportul domnului Șoflin, Inițiativa Cetățenească Europeană. Și doamna Spinelli a cerut să ia cuvântul. Vă mulțumesc, doamna președinte. În numele grupului meu politic aș dori să, cerem, să cer să supunem la vot uh, amendamentele în temeiul articolului 59 Uh, din regulamentul de procedură și ca voturile să fie prin uh, vot, să fie voturi prin uh, apel nominal. Textul are anumite deficiențe și grupul nostru a depus amendamente menite să îmbunătățească textul. Aceste amendamente se referă la chestiuni importante, în mod specific se referă la uh, prezervarea sistemelor uh, de colectare a informațiilor online, uh, cerem Comisiei Europene să efectueze o motizare reală a măsurilor ulterioare în temeiul articolului 3 din tratate și o reală inițiativă cetățenească pentru uh, propunerile legislative în desfășurare. Mulțumesc, această propunere va fi supusă votului, vot prin apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Propunerea este respinsă. Amendamentul 61 acum. Vot prin apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă, ceea ce înseamnă că Parlamentul a încheiat uh, prima lectură. Următorul raport se referă la importul bunurilor culturale. Este raportul domnului Mosca și a domnului Dalton. Domnule Dalton, doreați să luați cuvântul? Nu? M-am înșelat. Putem trece la vot atunci. Amendamentul 97. Vot prin apel nominal. S-a deschis votul. Putem închide votul, cred. Se adoptă. Parlamentul European a încheiat primul, uh, prima lectură și acum trecem la raportul Bresso-Viland, protecția datelor cu caracter personal în contextul alegerilor pentru uh, Parlamentul European. Domnul Le Breton dorea să ia cuvântul. Merci, Mulțumesc, doamna președinte. Potrivit articolului 59, articol, uh, alineatul 3 din regulament, cer ca amendamentele să fie supuse uh, la vot și să fie uh, cu, a, vot cu apel nominal. Mulțumesc. Vom vota propunerea domnului Le Breton. Nu fusese cerută la timp uh, votarea prin uh, apel nominal, deci cine stă pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Să punem la vot amendamentele atunci. A fost foarte clar. A fost foarte clar. Să punem la vot amendamentul 6. Vă rog să nu mai strigați. Haideți să verificăm. Haideți să verificăm. Deschidem votul. Pe marginea propunerii Le Breton. S-a închis cred că rezultatul va fi unul diferit. Se respinge. Știu că port uh, ochelari, însă vederea nu este atât de proastă. Amendamentul 6, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Parlamentul European, drept urmare, și-a încheiat uh, prima lectură. Și acum trecem la amenințările la adresa securității în legătură cu prezența tehnologică în creșterea Chinei în UE și posibilele acțiuni la nivelul UE de reducere acestora. Primul amendament. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Supunem la vot rezoluția întregimea sa. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Și acum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 S-a închis votul. And that is adopted. Se adoptă alineatul 19, vot prin apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge amendamentul 1, prima parte, pentru, împotriva, abțineri. Haideți să verificăm, vă rog. Vom verifica prima parte a amendamentului 1. S-a deschis votul.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 Se adoptă. A treia parte. Vot prin apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul.